All on holidays. Anna, Anna, hmm? Anna is coming. Ah, she's coming. Yeah. Was surprised. When? Okay. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă salut la reuniunea noastră de astăzi și mă bucur de faptul că doamna înalt reprezentant pentru politică externă și politică de securitate și vicepreședinte a Comisiei Europene a putut să vină astăzi la noi în uh, funcția dumneaei ca uh, președinte a Consiliului de Ministri pentru afaceri, ale afacerilor externe. Doamnă Ashton, ne bucurăm că sunteți astăzi la noi. Este a șaptea oară de când sunteți în mandatul acesta că ați venit la noi în comisie. Înțelegem că e foarte dificil uh, să împaci toate aceste îndatoriri cu uh, întâlnirile cu noi și că aveți un calendar încărcat. A existat o revizuire a Uh, Serviciului de Acțiune Externă și am spus cu această ocazie că ne-am dorit ca, într-adevăr, dialogul să fie real între dumneavoastră și noi și sperăm ca ocaziile să fie cât se poate de dese, astfel încât dumneavoastră să puteți să fiți prezentă și la noi în Parlament. Știți că avem multe lucruri dificile de discutat. Siria este pe ordinea de zi. Aceasta are legătură și cu conflictul în Orientul Mijlociu, apoi sfârșitul mandatului uh, din Afganistan, uh, parteneriatul sudic, parteneriatul estic, uh, Balcanii de vest. Toate aceste subiecte sunt foarte actuale și ne-ar interesa de aceea să vedem care sunt evoluțiile din Kosovo și Siria. Aș vrea să vă mulțumesc că ați avut uh, un rol foarte important la avansarea discuțiilor și cu Kosovo și cu Siria și cred că din uh, părere, perspectiva mea cel puțin se iau deciziile corecte în momentul de față și în ceea ce privește deschiderea negocierilor cu Turcia. Știu că dumneavoastră ați avut un rol extrem de important în toate aceste dosare. Ne-ar interesa să știm care este situația cu uh, negocierile cu Turcia, și cu deschiderea sau nu a negocierilor, a capitolelor de negociere în urma raportului uh, de progres al țării acesteia. Știu că sunt uh, în prelucrare și știu că există multe complicații în legătură cu acest raport. Ne interesează să vedem și care este situația din Egipt, fără să putem în momentul de față pune un accent asupra rapoartelor curților de conturi, ci am vrea mai degrabă să discutăm acest subiect cu altă ocazie mai intens. Cred însă că se discută în acest context, de exemplu, în ce măsură ONG-urile pot, care lucrează în Egipt, să-și desfășoare activitatea cum trebuie. Domnul Pöttering, după cum știți, este președintele Fundației Conrad Adenauer și a biroului uh, Conrad Adenauer și uh, știți că biroul din Egipt uh, are un șef care a fost uh, acum condamnat la 5 ani de închisoare, fiind considerat agent străin. Nu se poate să tolerăm astfel de evoluții în Egipt și faptul că se merge direct la închisoare pentru acuze cât se poate de dubitabile. În această dimineață am fost informat că la Cairo, sâmbătă, au avut loc demonstrații masive și vor avea loc demonstrații mai mari decât în, au avut loc vreodată în acest oraș. S-au uh, anunțat 12 milioane de persoane, există 12 milioane de semnături împotriva președintelui, deci cred că aceasta arată deja amploarea fenomenului și cu siguranță nu va rămâne fără ecou ceea ce se întâmplă acolo în ceea ce privește relațiile noastre și regiunea respectivă. Doamnă înalt reprezentant, aveți cuvântul. Mr. President, and, um, I know that you've just had... Mulțumesc foarte mult. Helga Schmidt a fost prezentă la comisia dumneavoastră și va vorbi despre situația în Iran, mai ales uh, după victoria aproape neașteptată a lui Rouhani Aș vrea să preiau de unde a lăsat uh, dumnea ei, uh, doamna Schmidt, uh, discuția, pentru că acesta este un moment propice pentru a îmbunătăți relațiile dintre Iran și restul lumii. Așa cum a spus probabil sau ar fi spus-o și Helga, um, noi avem consultări la, în grupul EU 3 plus 3 și um, așteptăm ca să se să fie inaugurat președintele pe 3 august uh, anul acesta. Cred că cel mai bine ca să putem discuta ar fi să vă spun ce s-a discutat la Consiliul Afaceri uh, Externe și să discutăm despre această reuniune, iar apoi uh, sunt deschisă, bineînțeles, pentru orice întrebări și comentarii pe care le-ați avea dumneavoastră sau, domnule președinte, dumneavoastră. O să încep cu situația din Turcia, pentru că știu din discuțiile pe care le-am purtat în plenară cât de important uh, este acest subiect pentru Parlament și de, cât de importante sunt evenimentele din ultima vreme cu privire la reacția poliției, de exemplu, împotriva demonstranților pașnici din Turcia. Noi suntem foarte uh, stricți în ceea ce privește dorința de investigație în legătură cu aceste acte și tragerea la răspundere a celor implicați din partea poliției. Cel mai important este însă să vorbim despre efectul de pârghie. Am vorbit de mai multe ori cu ministrul de externe Hoglu, pe cu care mă voi întâlni și în uh, cadrul uh, forumului regional ASEAN la, la în Asia. Vom încerca, sper eu, să continuăm uh, cu dialogul UE-Turcia pentru ca să ne asigurăm ca societatea civilă și opinia publică să se implice la fel de puternic și pentru ca să ne asigurăm că relația cu Turcia o ia pe o cale pe care noi considerăm că, um, care considerăm că este cea mai bună pentru a asigura faptul că valorile și principiile noastre, abordarea noastră, să fie garantată, fie că e vorba de drepturile omului, de statele, statul de drept, de democrație și așa mai departe abordarea unor astfel de subiecte va fi din ce în ce mai uh, importantă și pe viitor. Consiliul Afaceri Generale a hotărât să deschidă capitolul 22 și, după cum știți, conferința interguvernamentală va avea loc după prezentarea raportului anual al Comisiei în această toamnă. Cred, dragi colegi, că aceasta a fost o soluție cât se poate de rațională, pentru că procesul rămâne de actualitate astfel, dar se recunoaște în același timp și situația tensionată de acum. Consiliul uh, Afaceri Generale a fost destul, s-a interesat mai ales de summitul uh, pentru parteneriatul estic care va avea loc la Vilnius în curând. Am uh, avut ocazia să discutăm de multe ori relațiile noastre cu partenerii din cadrul parteneriatului estic, mai precis de data aceasta fiind dat că avem uh, reuniunea miniștilor din cadrul parteneriatului estic odată cu uh, Consiliul Afaceri Generale pe 22 iulie, vom avea ocazia să o facem și mai mult. Scopul acestei întâlniri va fi să arătăm uh, importanța pe care o acordăm noi pentru a purta discuții cu partenerii noștri din Est, pentru implicarea lor în pregătirea pentru summituri, și, în al doilea rând, uh, un alt obiectiv ar fi să încurajăm un sens de proprietate la cei care participă la acest summit, și anume ideea că noi lucrăm împreună pentru ca el să fie un succes și pentru ca așteptările să fie într-adevăr îndeplinite. Consiliul a fost foarte clar în ceea ce privește nevoia de a ne gândi și la care vor fi următorii pași post-Vilnius. Va trebui să fim gata să avem o dezbatere strategică și să fim ambițioși uh, în ceea ce privește procesul post-Vilnius. Știți că am avut o inițiativă de acorduri de asociere care să includă și uh, aspecte de liber schimb cu Moldova, Georgia și Armenia. Considerăm că această abordare este realistă și credem că putem ajunge la un rezultat. Nu trebuie să amintesc nimănui, cred, în acest Parlament că Ucraina aduce cu sine probleme și că trebuie să facă progrese mai întâi în acele dosare. Credem că este important să semnăm, credem că este posibil să semnăm un acord la Vilnius dacă se îndeplinesc de către toți actorii uh, toate condițiile care au fost impuse de către Consiliul în decembrie anul trecut. Însă suntem uh, îngrijorați în continuare de problemele din Ucraina legate de statul de drept și de justiție. Este important de aceea ca angajamentul nostru să rămână valabil, dar în același timp să fim și clar în legătură cu așteptările de la aceste țări. Vom continua și discuția despre importanța angajamentului nostru în Belarus, mai ales în ceea ce privește angajamentul față de societatea civilă, dar și față de problemele care rămân uh, de rezolvat în cadrul procesului de la Vilnius. De asemenea, am discutat mai mult și despre schimbările climatice. Am introdus uh, pentru prima dată în Consiliul Afaceri Generale oportunitatea de a discuta aspecte orizontale sau globale. Am avut discuții despre energie, a doua, de fapt, acum, în momentul de față, despre schimbările climatice. Am rugat-o pe doamna Hedegord să vină să ne vorbească despre acest subiect uh, la această întâlnire. Noi dorim ca problema schimbărilor climatice să fie discutată de fiecare dată cu uh, toate țările din cadrul parteneriatului acesta, nu numai de către mine, ci și de către toți miniștrii și toate delegațiile implicate. Este important pentru relațiile noastre cu uh, partenerii cheie, dar și competitorii noștri cheie, India, China, Statele Unite și alții, să avem um, această conștiință a urgenței acestui subiect, faptul că subiectul acesta trebuie să fie de acum încolo parte a tuturor discuțiilor noastre de politică externă. Am menționat acest uh, punct uh, pentru că avem peste 100 de state fragile din cauza consecințelor schimbărilor climatice, fie că e vorba de foamete sau de inundații. Există schimbări uh, dramatice ale climei care afectează capacitatea acestor țări de a-și mai susține cetățenii și instituții care până acum uh, trebuie să fie susținute pentru ca să poată să pună pe picioare astfel de programe. Ne bucurăm și de cooperarea uh, pentru, în vederea conferinței din 2015, conferința ONU care va avea loc la Paris și împreună cu doamna comisar uh, ne-am pus de acord că probabil peste un an să vină din nou în acest for la noi pentru ca să hotărâm ce putem să mai facem în acest sens. Cred că a existat un consens evident între miniștri că este nevoie, într-adevăr, să fim cât se poate de stricți în ceea ce privește punerea pe agenda acestui punct. De asemenea, am uh, petrecut ceva timp uh, discutând despre procesul de pace din uh, Orientul Mijlociu și vom reveni asupra acestui subiect în iulie. Va trebui să evaluăm dacă a existat o schimbare în urma angajamentelor personale și, cred eu, extrem de lăudabile pe care secretarul, general, secretarul Kerry le-a îndeplinit în această țară din partea Statelor Unite. Cred că, de asemenea, este important ca să ne afirmăm uh, și uh, susținerea pentru eforturile care se fac în această regiune. Am uh, subliniat în fața Consiliului că sunt în contact uh, periodic cu Statele Unite și cu secretarul Kerry și cu echipa sa și că dorim să îi susținem aceste eforturi în mod constant, ținând cont de faptul că dacă dumnealui ar fi aici, ar fi primul care ar spune că Uniunea Europeană a adus o contribuție unică și trebuie în continuare să fie așa, atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere economic. După cum știu colegii, am fost la Ramala și la Ierusalim săptămâna trecută și m-am întâlnit cu președintele Abbas și cu uh, Abu Mazen și cu echipa sa și am uh, avut o întâlnire și cu președintele Netanyahu. Apoi am fost um, pentru a patra oară în fâșia Gaza, unde au, am, am întâlnit cu refugiați. A fost extrem de important pentru mine să amintesc prin această vizită faptul că refugiații sunt o chestiune extrem de importantă, nu numai în ceea ce se întâmplă în criza Siriei, ci în general în lume. Și a fost destul de încurajator să vedem că activitatea pe care o finanțăm noi pentru a susține copiii din fâșia Gaza este importantă participarea la școli de vară, susținerea pe care le oferim din punct de vedere educațional, dar și din punct de vedere financiar. Dar o să mai discutăm despre aceste aspecte în iulie, în care, uh, cu ocazia reuniunii respective, sper eu ca Consiliul să poată să ne relateze despre uh, progresele care s-au înregistrat în urma activității secretarului Kerry. La prânz ne-am întâlnit cu secretarul general al NATO, Anders Rasmussen. De obicei, uh, mă întâlnesc, uh, mă, particip la reuniunile ministrilor de externe și de apărare la NATO și avem și reuniuni bilaterale, dar și reuniuni ale personalului nostru care au loc în mod periodic între aceste două instituții. Subiectul specific pe care am discutat să, am vrut să discutăm cu dumnealui a fost viitorul Afganistanului. Dumnealui ne-a amintit care sunt progresele care s-au făcut uh, nu în ultimul rând în ceea ce privește infrastructura, securitatea și alte aspecte în mare parte a Afganistanului și colaborarea dintre noi. Dumnealui a subliniat faptul că a existat un transfer al leadership-ului uh, către forțele afgane, iar poliția și uh, armata a ajuns la 350.000 de oameni deja. Dumnealui a subliniat elementele principale ale uh, misiunii de formare NATO pe post-2014, care avea, avea loc în cinci centre de formare în Afganistan. A subliniat de asemenea și nevoia unui cadru foarte clar în care NATO și toți actorii participanți să poată să facă parte din acest proces. Consiliul a confirmat în mod evident că angajamentul pe termen lung în Afganistan și sporirea cooperării regionale sunt puncte extrem de importante. Am amintit Consiliului că am vizitat Asia Centrală pentru a discuta cu reprezentanții acestei zone nu numai despre relația dintre ei și Uniunea Europeană, dar și despre abordarea noastră în Afganistan și dialogul pe tema securității pe care l-am început deja cu Asia Centrală și care va include pe viitor și Afganistanul ca o parte a activității curente în legătură cu cele cinci națiuni din Asia Centrală și cu Afganistanul. L-am invitat și pe Andres Peebles, pentru că este foarte important ca să avem o abordare orizontală și să ne gândim la viitorul Afganistanului din toate punctele de vedere. În rolul meu de președinte al uh, Ministrelor pentru dezvoltare, am uh, simțit nevoia să subliniez nevoia unei strategii pe termen lung pentru implicarea Uniunii Europene în Afganistan după 2014. 2014 nu trebuie să devină un jalon magic pe acest parcurs. Este un moment în care lucrurile vor merge înainte, dar cu siguranță nu va fi un moment în care uh, trebuie să considerăm că noi ne-am retras din Afganistan. Există totuși povești de succes în această țară, dar după cum probabil ați văzut în urma ultimului evenimente, există multe lucruri care rămân de făcut, nu în ultimul rând pregătirile pentru alegerile de anul viitor. Apoi am avut o discuție foarte amplă și pe tema vecinătății sudice. În urma documentului Comisiei și a EAS-ului, SAE-ului, am discutat despre ceea ce am propus noi și despre cum am putea să punem în aplicare aceste propuneri. Nu trebuie să amintesc niciunui deputat în acest Parlament, cred eu, despre importanța provocării și, și despre amploarea provocărilor din această regiune. Eu cred că este nevoie de un angajament pe termen lung, nu numai din partea Uniunii Europene, ci mai ales din partea Uniunii Europene. Cred că în discuțiile pe care le-am avut am subliniat destul de bine acest lucru și am vorbit despre importanța asigurării faptului că atunci când se vede un progres clar să colaborăm strâns în continuare și să-i susținem pe cei de la fața locului pentru ca acest progres să fie susținut. Cred de asemenea și că o recunoaștere clară pentru faptul că noi susținem în mare parte și societatea civilă prin aceste proiecte este important. A trebuit, de exemplu, să ne asigurăm că în anumite părți ale lumii femeile au ceva de spus și că se dezvoltă o rețea în instituțiile unor țări în care societatea civilă nu era cu adevărat un rol, nu avea un rol important până acum, în care nu avea un rol tradițional. Este important însă ca democrațiile foarte fragile să continuă să fie susținute pentru ca să devină mai eficiente. Siria, bineînțeles, este centrul tuturor discuțiilor, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, domnule președinte Evroc. Trebuie să subliniem uh, eforturile care s-au făcut pentru ca proiectul Geneva 2, așa cum este el numit acum, să devină un uh, jalon. Domnul Brahimi, um, când a fost în Egipt, a, și-a arătat angajamentul pentru a se implica și uh, în fiecare zi încercăm să susținem uh, ca aceste evenimente să fie considerate începutul unui proces de tranziție care vor duce la un guvern de tranziție cu putere executive de pline. Însă, pe lângă toate aceste probleme, există o criză umanitară gravă în Siria în uh, Iordania și în uh, Liban, unde am fost în vizită la, uh, la lagările de refugiați, am constatat această nevoie urgentă de, a, de ajutor pe termen scurt și în rolul meu de vicepreședinte al Comisiei am discutat cu președintele Comisiei pentru ca să ne asigurăm că suntem gata să oferim 400 de milioane de euro suplimentare în urma ultimelor uh, evenimente tragice umanitare din această zonă. Însă această sumă nu va fi suficientă, iar consecințele acestui război groaznic vor trebui să ne, uh, va trebui să ne facă să ne gândim cum putem să reconstruim o națiune care din tot ce se vede, va avea o nevoie disperată de ajutor pentru restructurare și de susținere în orice formă posibilă. Am revizuit și progresul făcut în dialogul Belgrad-Priștina și aș vrea să salut eforturile celor doi prim-ministri din aceste două țări pentru felul constructiv în care au purtat discuțiile. Eu am petrecut peste 100 de ore cu ei în negocieri iar pe lângă aceasta, 50 de persoane, 25 din partea fiecăruia, și-au petrecut 4 săptămâni în oficiul SAE, în cabinetul meu, lucrând în 4-5 grupuri de lucru toată ziua pentru a încerca să facă să avanseze acest dialog de la stadiul de dorință de implementare la ceea ce spun eu punctul de irreversibilitate. Probabil că ați văzut că s-au închis stațiile de poliție, posturile de poliție și că oamenii au reușit acum să ajungă la graniță fără nicio problemă. Și săptămâna trecută, ministrul pentru integrare europeană din Kosovo a făcut o vizită în Belgrad. Este pentru prima dată că se semnalează o vizită oficială a unei persoane din Kosovo în Belgrad, care poate să se miște liber, să discute și să aibă dialoguri cu partenerii de, de partea cealaltă a graniței. Există acum oficii în partea de delegației SAE la fața locului, care se întâlnește cu actorii locali în fiecare zi, dar în același timp, pe lângă ministrii de prim-ministri, există și un contact zilnic acum ei s-au întâlnit cu mine 12, de 12 ori, dar și singuri de 3 ori la New York și au avut și o vizită comună în Austria, pentru care aș dori să mulțumesc cu această ocazie guvernului austriac. Eu cred că acest proces este într-adevăr unul irreversibil, dar trebuie să fie susținut în continuare și sper ca Consiliul European de mâine să poată să aducă un rezultat concret bazat pe o decizie care la rândul ei să se bazeze pe recomandările făcute de către Consiliul Afaceri Generale. Sunt foarte recunoscătoare pentru susținerea pe care am primit-o în acest dialog și, bineînțeles, după cum spun de fiecare dată, de fapt, este meritul celor doi actori care au ajuns la acest rezultat și noi am avut norocul că am putut să-i ajutăm. Aceasta a adus o diferență majoră față de înainte în acest proces și mai rămâne mult de făcut. O să ne întâlnim uh, pe 8 iulie din nou pentru a continua ceea ce am început și nu mă voi lăsa până când nu se ajunge la un rezultat bun. Mai există multe de făcut pentru ca să ne asigurăm că pe, la fața locului acest dialog și nevoia sa este înțeles ca atare. Tot ceea ce poate face Parlamentul European pentru a susține acest dialog este binevenit, mai mult decât binevenit de către ambele părți implicate în dialog. Este o evoluție pozitivă, pozitivă nu numai pentru ei, ci pentru întreaga regiune a Balcanilor de Vest. Am cerut de aceea în repetate rânduri ministrilor de externe să ofere susținere prin contactele bilaterale pe care le au. Sunt absolut mulțumită de faptul cum s-a întâmplat acest uh, proces și sper ca și Consiliul European de mâine să fie foarte clar în deciziile sale. Domnule președinte, sper că am putut să dau o privire de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în momentul de față în lumina Consiliului de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul Brock, pentru acest raport avem foarte mulți vorbitori înscriși pe lista de vorbitori. Aș vrea să dau mai întâi coordonatorilor cuvântul două minute și după aceea celorlalți pentru un minut și jumătate, dacă sunteți de acord, pentru ca să dăm șansa tuturor să ia cuvântul și să primească un răspuns după aceea de la doamna înalt reprezentant. Mr. Salafranca. Începem cu domnul Salafranca, două minute jumătate. Gracias, señor Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna înalt reprezentant și vicepreședinte a Comisiei Europene. Aș dori să vă spun care sunt preocupările mele. Este vorba despre cifrele prezentate de domnul comisar Lewandowski ieri, cu privire la bugetul din 2014 pentru afaceri externe. Am constatat o diminuare destul de mare, 12,5%. Este primul an din uh, noul cadru financiar multianual și ca raportor pentru anvelopa, uh, pentru serviciul uh, de afaceri externe, mi s-a spus de către colegii din comisie să abordez aceste uh, preocupări în fața dumneavoastră astăzi. Acum voi vorbi despre problemele ridicate la Consiliul de Afaceri Externe. Ați spus că ați făcut a patra vizită în um, Orientul Mijlociu, domnul Juncker merge acum în cea de-a cincea sa vizită, a început în Ierusalim și mâine va fi în Iordania și se va întâlni cu președintele autorității palestiniene. Nu știu dacă au fost uh, ceva concluzii mai concrete în afară de sprijinul pe care îl veți acorda refugiaților. Cum poate Uniunea Europeană să susțină aceste eforturi. Cea de-a doua întrebare a mea se referă la Siria. Au murit deja 100.000 de oameni în acest război. Câți uh, morți vor mai fi în septembrie când vom decide noi să intervenim? Două întrebări legate de Geneva. Am mai avut o discuție cu doamna Smith și având în vedere noile alegeri prezidențiale din Iran, considerați că Iranul ar trebui să participe la aceste negocieri și în ce măsură și ce s-a discutat la Consiliu cu privire la dezbaterea legată de Hezbollah și includerea acestei organizații pe lista organizațiilor teroriste. Ultima întrebare este legată de Egipt. Domnul președinte vorbea despre demonstrațiile din data de 30. Care este opinia dumneavoastră cu privire la eh, deciziile judecătorești și uh, rolul pe care îl are opoziția în urma modificării legii electorale? Mulțumesc. Thank you very much, Madam Mulțumesc foarte mult, doamna Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, bun venit. Împărtășesc Vă împărtășesc îngrijorările uh, exprimate și uh, um, cu privire la um, partea alocată din CFM privind acțiunile externe a Uniunii Europene. Prima întrebare se referă la Israel și faptul că nu s-a adoptat o concluzie la privitoare la um, procesul de pace din Orientul Mijlociu la Consiliu. Iar uh, dumneavoastră v-ați opus unei referiri clare, critice, în ceea ce privește uh, coloniile izraeliene și uh, demolării cartierilor din Cisjordania. Asta după după o campanie de lobbying a premierului Netanyahu. Vă rog uh, să dezmințiți aceste afirmații. Sper să le dezmințiți. Dacă nu, spuneți-ne de ce. De ce, de ce. Apoi, de unde vine tăcerea din partea noastră privind procesul de pace din Orientul Mijlociu? Fiindcă de, de curând ați făcut o declarație privind propunerea secretarului Kerry, uh, prin care spuneați că nu știți când dacă îl vor sprijini, dar cum rămâne cu poziția Uniunii Europene? Am avut întotdeauna o poziție și trebuie să fie reafirmată indiferent de ce fac americanii. Bineînțeles, am dorit să colaborăm, să cooperăm, ar fi mult mai eficient. Asta e limpede. Acum, în ceea ce privește Siria, ieri a avut loc un seminar uh, și e clar că este un război prin procură. Iar uh, una dintre părțile beligerante externe este Iranul. Trebuie, uh, în discuția cu în discuția anterioară s-a spus că Iranul trebuie să fie asociat prin conferința de la Geneva sau, mă rog, uh, Iranul este relevant și pentru Afganistan și uh, aici există unele îngrijorări, iar Rusia este un alt uh, uh jucător important care ne provoacă, care ne șantajează. Iar în cele din urmă, Sahara Occidentală. Grupul meu a avut o deplasare weekendul trecut în Sahara Occidentală. Această misiune Uh, această misiune nu ar fi fost posibilă fără procesul de reformă democratică care are loc la Ma- în Maroc. În Maroc, mă scuzați, ne-am deplasat la Rabat și nu numai. Am uh, uh făcut o declarație, se, se cere autodeterminare, uh, se, securitatea este foarte sporită, iar dat fiind ce se întâmplă în Algeria, dispariția președintelui Butaflica, există posibilitatea ca Uniunea Europeană să se implice și să ducă la o soluție pașnică negociată politică. Un, un, state membre ale Uniunii Europene au uh, blocat uh, mandat pentru drepturilor omului de la Consiliul de Securitate al ONU. Vorbitoarea este întreruptă. Uh, am înțeles întrebarea, domnul Cacin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Ashton, din partea grupului ALDE. Vă rog încă o dată să aveți o abordare echilibrată privind Siria și să ajungeți la o poziție echilibrată între statele membre. Nu putem să stăm cu mâinile în sân în timp ce se, ce se pierd vieți omenești, iar această regiune este aruncată într-un cerc vicios al violenței. Nu putem să permitem uh, să, să se repete situația din Bosnia. Cele mai groaznice atrocități, atrocități se întâmplă cel mai adesea vara. Fiindcă se presupune că toată lumea e în concediu și nimeni nu va fi în birou pentru a preîntâmpina abuzurile. Acum 18 ani a avut, a avut, loc, a avut loc genocidul de la Srebrenica. Copiii mor în tabere de refugiați din cauza lipsei de medicamente. Uh, Trebuie să, se, să fie ajutate forțe democrate care luptă împotriva dictatorului ce uh, nu dă deloc înapoi. Care sunt acțiunile dumneavoastră în fața acestei situații urgente? A doua întrebare se referă la Turcia. Într-adevăr, trebuie condamnat răspunsul uh, autoritar al președintelui Erdogan în ceea ce privește manifestațiile pașnice. Trebuie totuși să uh, Uh, menținem Turcia în orbita discuțiilor de aderare, fiindcă acest lucru este în interesul nostru. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii turci își dau seama că Uniunea Europeană înseamnă transparență și democrație nu numai uh, la nivelul vorbelor, ci și la nivelul faptelor. Uh, nu putem să ne periclităm și chiar dacă acest lucru ne periclitează relațiile cu un aliat strategic cum ar fi, cum ar fi Turcia, care este părerea dumneavoastră, dat fiind ultimele evoluții? Uh, ca raportor privind Serbia, vreau să vă felicit privind procesul de mediere al dialogului Belgrad-Priștina, care a fost adesea negoios, anevoios. Uh, ați făcut o treabă foarte bună, uh, ca și uh, premierii care au, au dat dovadă de curaj. Sperăm că Consiliul va începe negocierile de aderare cu Turcia în urma încurajelor dumneavoastră. Dar, în ceea ce este energia și telecomunicațiile, se înregistrează progres? Știu că Pierre Garelli încearcă să facă tot ce i stă în putință, dar, dar uh, e important să se transmită mesaje pozitive care uh, ar uh, înlesni luarea unei decizii în următoarele zile. Vă mulțumesc, doamna Ashton. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Um, mulțumesc și urez bun, bun venit oaspeților noștri. În ceea ce privește Siria, e foarte bine că există un concept acum Două aspecte. În ceea ce privește ce putem să facem pentru ca um, conferința de la Geneva să se materializeze, cum putem uh, lucra cu Qatar și Arabia Saudită, dat fiindcă în Qatar avem o nouă conducere, eu cred că acest lucru este foarte important, fiindcă ei ar trebui să fie alături de noi. Și ce facem să, discu- să începem discuțiile cu tabăra noastră. Apoi, ce vom face în, ce se va întâmpla în Siria, în zonele liberate, în afară de ajutor umanitar, ce vom face acolo. Trebuie să facem mai mult în nord și în zona curdă pentru a sprijini pentru a readuce viața la normal. Nu numai prin ajutor umanitar, fiindcă la ora actuală uh, finanțarea vine din uh, golf, iar uh, SUA a trimit 50 de persoane pe teren. Noi avem un singur om acolo. Uh, Uh, și trebuie să, să mărim eforturile. Apoi, în ceea ce privește Egiptul, așa cum a spus și domnul uh, Brock, sunt îngrijorată de ce se întâmplă acolo. Au fost uh, arestați unei uh, lideri tineretului pentru care pentru unii am intervenit, iar, iar aruncarea în închisoare și uh, punerea sub acuzație a liderilor uh, tineretului uh, a stârnit sentimente negative în această țară și nu este o mișcare bună. Astfel, tinerii ies din nou, pe stra- ies din nou în stradă cerând o nouă revoluție. Eu mă tem că vor avea loc violențe. Pro- protestatarii au cerut întotdeauna activitate pașnică și ei fac tot ce pot, dar se tem uh, de Um, se tem de uh, elemente diversioniste plătite de nu știu cine, am putea să trimitem o misiune pentru a ne asigura că um, până la urmă nu vor fi trași la răspundere tinerii pentru acte de violență care nu vin de la ei. Iar dacă ei sunt răspunzători de acte de violență, atunci să nu fie uh, doar uh, o, o denunțare din partea lui Musi. Și lui Musi trebuie să-i spune foarte clar că, numai, că trebuie să pună capăt uh, justiției, justiției selective și a suprimării libertății. E nevoie de deschidere pentru negocieri cu opoziție. Nu avem un guvern de, națio- de unitate națională pe care îl cerem de mult timp și e nevoie neapărat uh, să existe acest guvern. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, în primul rând vreau să vă mulțumesc uh, pentru victoria extraordinară în dialogul Priștina-Belgrad. Dacă ați putea să obțineți același lucru privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, ar fi o moștenire extraordinară pe care ați lăsat-o, mai ales uh, dacă puteți invoca inițiativa de pace arabă, care este singurul proces viabil uh, la ora actuală. În ceea ce privește Vilnius, ați vorbit uh, despre Armenia, Georgia și Moldova și acordurile de liber schimb care par gata, dar uh, Uh, se pare că Ucraina nu va, nu va obține semnătura necesară. Ce semnal va transmite dacă trei țări ar primi aceste acorduri și Ucraina nu? Ați, vor, ați spus că uh, v-ați deplasat la uh, Asia la summitul din Brunei. Eu sunt președinte al grupului pentru Taiwan. Bruneiul este supus presiunilor din cauza tensiunilor cu Filipine, din cauza uh, uh, evenimentele recente uh, cu China și uh, Japonia, iar uh, um, sper ca Taiwanul să nu fie uitat de ASEAN, fiindcă multe țări, nu este uitat de ASEAN, fiindcă multe țări negociază bilateral cu țări asiatice. Ar fi bine ca uh, Taiwanul să negocieze și cu Uniunea Europeană pentru a-și uh, consolida uh, Um, independența comercială pentru a nu fi obligat să aibă relații comerciale și economice numai cu China. În ceea ce privește Egiptul, Curtea de Conturi a um, publicat o critică, un raport critic privind asistența financiară a UE în această țară. Puteți uh, să ne spuneți mai multe în ceea ce este Siria cu privire la Geneva 2. Um, eu cred că uh, Assad câștigă, din păcate, în războiul civil Uh, da, uh, iar am, i-am, eu cred că nu cred că prezența Iranului va fi utilă în ceea ce privește presiunea pusă asupra lui Assad pentru a demisiona, iar în ceea ce privește Hezbollahul și uh, includerea sa pe lista terorist, teror, a organizațiilor teroriste. S-a înregistrat progres, mai ales acum când aflu că, uh, un, uh, că Germania, în Germania există o strângere de fonduri uh, pentru Hezbollah. Mulțumesc pentru uh, aceste întrebări um, exhaustive. O să încerc să răspund um, tuturor întrebărilor. Uh, domnule Salafranca, în ceea ce privește 2,5%, bineînțeles, este vorba despre o schimbare a abordării noastre în ceea ce privește uh, asistența pentru dezvoltare, unele țări s-au îmbogățit, au devenit mai bogate între timp și deci nu mai au nevoie de asistență pentru dezvoltare, așa cum era cazul în trecut. Dar după cum știți, acest element trebuie avut în vedere în discuția generală privind resursele, care, cum să spun, să vedem uh, unde vom ajunge, care vor fi, va fi rezultatul la uh, finalul discuțiilor. N-a fost a patra vizită în Orientul Mijlociu, ci a 13-a, a patra vizită în Gaza. M-ați întrebat dacă planul care va fi propus va fi viabil. Răspunsul este că nu știm. Cunoaștem unele elemente care trebuie soluționate, toată lumea știe, le putem uh, recita pe din afară. Întrebarea este ce uh, vor putea face americanii pentru a încuraja ambele părți pentru a începe negocierile. Iar uh, aici uh, avem un rol de jucat foarte important la, uh, la nivel politic, fiindcă poliția, poziția noastră este foarte clară, cât și la nivel economic, fiindcă suntem cel mai mare uh, sprijin financiar uh, pentru, uh, economic pentru palestinieni. Și putem să facem mai multe la nivelul uh, asistenței acordate și pentru a putea, dacă lucrurile se îmbunătățesc, să încadrăm acest sprijin, această asistență în comercial pentru uh, modul de funcționare a mediului de afaceri din uh, Gaza și Palestina. M-ați întrebat uh, despre Geneva și dacă Iranul ar trebui să fie implicat. Când m-am întâlnit cu um, Shalili, am discutat despre mai multe subiecte, printre care și Siria. Cu toții așteptăm să vedem după să vedem ce guvern vom avea în Iran. Pentru mulți, Iranul a, a fost întotdeauna implicat pentru, pentru unii, implicarea Iranului nu este o idee bună. Pentru alții, implicarea Iranului la un anumit uh, moment uh, este considerată foarte importantă, fiindcă Iranul este implicat. Adevărul este că trebuie uh, să permitem lui Ibrahimi și ONU să decidă cine vor fi interlocutorii, un grup al opoziției să Um, care să colaboreze cu reprezentantul, să zicem, din cealaltă parte și apoi să vedem care este modul cel mai bun să ne asigurăm că obiectivul către care se îndreaptă va fi sprijinit de toți cei care consideră că uh, au un uh, anumit interes sau sunt implicați mod activ în conflict. Iar uh, asta nu e ușor deloc. Nu e ușor, dar este foarte important să asigurăm acest lucru. Iar aici se, ve- se vehiculează numele multor țări, multor grupuri care vor avea nevoie, care vor trebui la un moment dat să înțeleagă că există un proces pus pe picioare care um, se îndreaptă într-o direcție pe care trebuie să o accepte și să recunoască acest lucru pentru viitorul țării. Hezbollahul. Aici eh, răspund domnului Teană că în, în continuare discutăm acest lucru. Am, l-am ridicat de câteva ori la Consiliul pentru Afaceri Externe și am introdus și la grupurile de lucru, dar decizia de a include o organizație pe lista teroristă trebuie să fie luată prin în, în, în unanimitate, iar părerile diferă în statele membre, ceea ce nu înseamnă că nu, se, nu sunt înțelese îngrijorările pe care le avem, dar mai ales în ceea ce privește Libanul, Uh, Se pune întrebarea cât de mult ar influența negativ lucrurile uh, acest aspect în Liban. Dar cum am spus, am discutat acest lucru, a fost readus pe ordinea de zi a grupului, a grupului de lucru și așa se va întâmpla în continuare. Am, um, am vizitat trupe uh, la granița între Israel și, Le- și Liban uh, și am discutat cu um, generalul italian reamintindu-i că sprijinim eforturile făcute fiindcă lucrurile nu sunt deloc ușoare acolo. În ceea ce privește Egiptul și um, demonstrații, de manifestațiile, revin la această întrebare, am fost foarte îngrijorată. Când am părăsit Egiptul săptămâna trecută, m-am întâlnit cu secretarul general, uh, grupului de opoziție, cu unii lideri ai opoziției, m-am întâlnit cu foarte multe persoane, m-am întâlnit cu președintele și cu echipa sa. Am avut întâlniri foarte, foarte lungi și sunt îngrijorată de ce s-ar putea întâmpla acolo. Cred că uh, am spus în renumărate rânduri nevoie de demonstrații pașnice, am spus în renumărate rânduri și vom spune în, în continuare, dar știți, știm foarte bine că nu, nu toată lumea își dorește ca aceste proteste să fie pașnice, ceea ce înseamnă că nu va fi deloc ușor. Trebuie să uh, monitorizăm situația atent fără să, ne, fără să riscăm viața alor noștri, iar uh, iar vocile celor care, care îndeamnă la calm se vor face auzite mai mult dar și vocile celor care caută soluții, fiindcă democrația nu înseamnă doar alegeri, înseamnă și ce se face după aceea, ce se întâmplă după aceea. Am vorbit despre democrația profundă de multe ori, și foarte bine. E vorba despre toate structurile care sunt necesare pentru ca uh, oamenii să simtă că viața lor s-a schimbat, că există un proces democratic. Democrația înseamnă că li se face auzit glasul, iată de ce este foarte important să sprijinim societatea civilă și inițiativele care au fost luate pentru a implica cetățenii din toată țara. Dar, da, sunt îngrijorată, sunt îngrijorată, nu vreau să mă ascund după deget, într-adevăr sunt îngrijorată și ne gândim deja ce putem face nu doar pe 30, ci și după aceea. Iar uh, acest subiect va fi abordat și în discuțiile din weekend la Consiliul de Cooperare din zona Golfului și la nivel bilateral, bineînțeles, cu multe țări din regiune, precum și în cadrul dialogului continuu cu uh, cei din Egipt. Doamna Gomes, nu, nu, nu mă interesează ce spune mass media izraeliană. Noi am adoptat concluzii. Am renunțat să pese ce spune mass media izraeliană. Adevărul este următorul. Și mi-amintesc exact ce am spus Consiliului. Este foarte important că um, chiar dacă există perspectiva și eu am fost uh, în discuție din Ramala și Ierusalim, am fost foarte încurajată de existența pro- progresului. Trebuie să sprijinim acest proces. Noi avem o poziție, poziție pe care o avem, nu trebuie să o spunem, să o repetăm întotdeauna cu vorbe goale la spinalul reuniunii. Poziția noastră a rămas aceeași, nu s-a schimbat, nimeni nu spune altceva, nimeni, nu înseamnă că mi-am schimbat părerea privind coloniile. Nu am schimbat, nu mi-am schimbat-o, ă, coloniile sunt ilegale avem nevoie de o soluție pentru a garanta mm, mm, pace durabilă. Și mă, mă îngrijorează unele lucruri. Am spus asta foarte clar Israelului, am spus asta foarte clar mm, celor de la putere, nu doar din Ierusalim, ci și Cisjordania. Am spus că este foarte important ca acum să se înregistreze progres. Mie mi se pare foarte clar că secretarul Kerry a uh, hotărât ca în prima parte a mandatului acest subiect să Uh, să fie unul asupra căruia se aplece aproape Are experiență foarte îndelungată în acest sens și se bucură de foarte mult sprijin. Se bucură și de foarte multă credibilitate în egală măsură. Și cred că s-ar putea în următoarele săptămâni să propună o soluție care să ducă la începerea unor negocieri. Mi-a spus foarte clar că uh, rolul Uniunii Europene este crucial în acest proces și, bineînțeles, vom face parte din acest proces. I-am spus foarte clar că îi ofer sprijinul meu și Consiliul. Am avut foarte multe discuții să facem una, să facem alta, dar până la urmă am hotărât că um, probabil cel mai bine este să, fac, să se facă așa cum am făcut eu. Să spunem uh, foarte clar că îi sprijinim eforturile. Vom reveni la acest lucru în iulie. Dar am spus în egală măsură foarte clar că, uh, că că sprijinim toată activitatea făcută și tot ce am spus, am, am spus acest lucru uh, premierului uh, israelian, premierul de atunci al uh, palestinilor și președintelui Abbas. Bine, în ziare se poate scrie, se poate scrie orice, nu mă surprinde nimic. În ceea ce privește Siria, m-ați întrebat despre rolul Iranului. S-a, e foarte pertinent ce s-a spus despre Afganistan, iar unul dintre lucrurile pe care le-am spus iranienilor este că e foarte important să se vorbească despre Afganistan, fiindcă există chestiuni unde suntem pe aceeași lungime de undă. Spun încă o dată ce am spus despre implicarea Iranului. Părerile sunt împărțite. Întrebarea este, procesul este bun Trebuie ca toată lumea să, se, să, să simtă că acest proces este cel care va duce uh, la un viitor bun pentru Siria și pentru poporul sirian, pentru a putea fi, pentru a putea sprijini. Acest lucru este foarte important. Apoi, în ceea ce privește Sahara Occidentală, știu că ați avut o vizită foarte interesantă. Noi am încercat să sprijinim întotdeauna ONU, ceea ce reprezintă o poziție, o poziție de compromis dificilă din motive pe care nu trebuie să vi le explic acum. E E greu să facem lucrurile să funcționeze. Am încercat să-l sprijinim pe Ban Ki-moon în eforturile sale pe cât de mult ne-a fost cu putință și președinția la Consiliul de Securitate pentru a ajunge la o poziție rezonabilă, după părerea mea. Principala bază de, princip, principala noastră centru de acțiune este să sprijinim acțiunile ONU. Câteodată câteodată um, sprijinim uh, ONU așa cum am făcut acum. Ah, domnule Cacin, vă mulțumesc pentru comentariile privind uh, acțiunea în Serbia. O să revin la acest lucru. Uh, avem nevoie de o, acțiune, avem nevoie de o poziție echilibrată în Siria. Da, Consiliul 12 ore a încercat să găsească o soluție pentru a ajunge la această abordare echilibrată și coerentă. În primul rând, singurul mod de a găsi o rezolvare este printr-un proces politic. De asta e nevoie la urma urmelor. Și cu cât vom ajunge la acest lucru mai devreme, cu atât vom pune capăt luptelor. Părerile sunt împărțite în ceea ce privește modul în care putem ajunge la această soluție. Toate acestea sunt pertinente. Unii cred că e mai bine să arăt, să dea dovadă de sprijin pentru opoziție în mod vădit, să înarmezi, să înarmezi opoziția. Alții cred că asta nu va face decât să escaladeze violența din cauza că ce se va, ce se va întâmpla, asta va face și cealaltă tabără. Uh, E foarte, foarte greu să știi ce e bine. Dar știm un lucru, că până la urmă trebuie să ajungem la un proces politic și la o soluție care să aducă pace durabilă. Iar uh, spre asta converg toate eforturile mele. Uh, uh, statele membre au ajuns la o decizie după foarte multe discuții prin care se dorește permiterea uh, în furnizării de arme Asta, acest lucru poate fi făcut acum dacă se dorește, până acum însă uh, nu a fost un element al discuțiilor, cel puțin nu la, nu la discuțiile Consiliului din această săptămână, dar important este ca toată lumea să fie pe aceeași lungime de undă, așa cum sunteți și dumneavoastră, în ceea ce privește modul în care putem să ajungem la demararea unui proces politic în această țară. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, lucrurile nu se vor întâmpla uh, rapid, dar trebuie să se întâmple și cu cât punem lucrurile în mișcare mai repede, cu atât mai bine. Spre asta trebuie să ne, ne îndreptăm uh, eforturile. Uh, până în alta avem 1,5 uh, miliarde de euro în sprijin asistență umanitară și vom vedea în care mai sunt și alte posibilități, dar este extrem de, de, de un proces extrem de greu, însă trebuie să, să facem tot, tot ce putem pentru a demara procesul politic. Ne-ați întrebat ce facem în Turcia. Am vorbit întotdeauna despre, despre un spectru larg între izolare și implicare. Eu pun accentul, bineînțeles, pe, pe uh, implicare. Dar trebuie să existe un scop, iar pentru mine este foarte clar că trebuie să implicăm Turcia în continuare, trebuie să transmitem un mesaj uh, clar, în trebuie să transmitem un mesaj clar de până acum, să ne exprimăm limpede poziția, dar în același timp uh, E clar că cetățenii turci doresc ca Uniunea Europeană să fie implicată și doresc ca uh, perspectiva europeană să garanteze viitorul uh, Turciei. Părerea mea personală este că uh, Turcia trebuie să fie membra UE la un moment dat. Nu este, nu este o părere împărtășită de toată lumea, dar am dreptul la o părere personală și aceasta este, fiindcă e bine pentru toată lumea. Ați întrebat despre Serbia, despre uh, energie și telecomunicații. Pot să uh, vă dau uh, Uh, codul, în, uh, prefixul uh, zonei 315, iată de ce avem, avem, mai avem discuții la Consiliu privind acesta. La, telecom, la telecomunicații aproape că am rezolvat lucrurile, dar este greu, dacă, este greu când o, o etnie, uh, entitate care nu este recunoscută ca țară încearcă să uh, obțină prefixul țării. Și la energie se înregistrează progrese și uh, dacă grupul de lucru nu va finaliza lucrurile, ne vom, mai avea discuții. Lucrurile se merg, sunt pe calea cea bună, chiar dacă nu sunt ușoare deloc. Doamna Brandner, am uh, vorbit deja despre, despre Siria și despre importanța de a sprijini opoziția. Lucrăm îndeaproape, avem uh, un reprezentant permanent la grup și îi se va alătura încă o persoană. Avem, uh, avem persoane de la Econ și DEFCO care se ocupă de această misiune. Ați vorbit despre Qatar, despre schimbările de acolo. O să mă întâlnesc cu ei, uh, cu ei la sâmbătă și duminică, la reuniunea GCC. Um, um, Consiliul de Securitate în zona Golfului. Uh, nu știu ce, ce se va întâmpla exact, dar trebuie să implicăm, aveți dreptate, iar uh, asta se va discuta la, la, la summit uh, sâmbătă, duminică. Deci, înainte de Brunei, voi fi la Bahrain. Iar ceea ce și Egiptul, M-am întâlnit cu președintele, am discutat îndelung, am ridicat toate aspectele, societatea civilă, importanța respectării drepturilor omului, implicarea care este extrem de necesară acum, legăturile cu partidele de opoziție, pentru că interesele țării contează mai mult decât uh, oricând acum, iar ce se va întâmpla în următoarele zile va fi extrem de important. Am vorbit și despre îngrijorările ridicate de uh, numirea uh, guvernatorilor am, le-am spus că alegerile nu înseamnă democrație și că alegerile sunt doar o parte a democrației. Am avut o discuție foarte bună și a fost foarte, foarte proactiv uh, domnia sa, dar i-am spus că este foarte important uh, și că vor fi echipe din statele membre, dar că nu vreau să uh, vreau să le asigur securitatea și că vom monitoriza și vom sprijini societatea civilă și că cerem, în primul rând, înainte de toate, să se facă um, să se facă auzite toate glasurile, toate opiniile uh, într-un context de calm și liniște. Sperăm că la următoarele discuții va fi așa. Dar guvernul trebuie să facă ce fa- ce, trebuie să hotărască ce, fa- ce acțiuni va lua uh, um, la, la momentul în care sunt exprimate doleanțe din partea populației. Domnule Tana, că în ceea ce pe Ucraina, vă mulțumesc în ceea ce privește uh, așa ce a spus despre Serbia, ar fi bine să se întâmple același lucru și cu Orientul Mijlociu, dar da, putem să facem foarte multe. Um, Serbia, Kosovo ne-a arătat, arătat ce putem face, într-adevăr, dar, bineînțeles, nu, nu vreau să fie singura noastră victorie și activitatea din Somalia, de pildă, este un exemplu extrem de bun, uh, tot soiul de um, activități pe care le facem în, uh, în acea parte a lumii arată foarte clar ce, nu ce am făcut, neapărat ce am făcut noi, ci ce putem face împreună. Ucraina. Da, aveți dreptate. Ce mesaj trimitem dacă nu se va semna acordul? Dar trebuie să, le, să fim sinceri cu ei și să le spunem că vrem, există, dorin, dor, dor, există voință din partea noastră, dar și ei trebuie să facă ceva, fiindcă nu este vorba doar de o persoană, chiar dacă o persoană e importantă, este vorba despre sistemul justiției selective, de reforma justiției și așa mai departe. Și ei știu foarte bine de ce trebuie făcut am avut o întâlnire foarte bună cu premierul luni seara, după Consiliul, ne-am întâlnit, ne-am întâlnit uh, pe scurt și am, le-am spus exact cum stau lucrurile. Sper, uh, sper că, vom putea, că se va putea întâmpla așa ceva, fiindcă este în interesul Ucrainei și în interesul nostru, bineînțeles, dar trebuie să facă ce trebuie și sunt de acord cu asta. Ce... Da, am, am, am auzit ce a spus despre Taiwan, o să mă mai gândesc la acest lucru, bineînțeles. Uh, este foarte importantă această chestiune în ceea ce privește ASEAN-ul și com, uh, comerțul. Curtea de conturi, aș putea să vă vorbesc îndelung despre asta, dar doar câteva aspecte. Curtea de conturi are dreptul de a publica rapoarte bune și cu mare parte dintre ele sunt de acord acord. Am fost dezamăgită că s-au, uh, s-au făcut foarte multe comentarii uh, pe marginea proiectului trimis și niciunul dintre comentariile acestea nu au fost incluse în raport și, din păcate, 14 dintre cele 15 uh, puncte erau negative, iar în momentul în care citești raportul, îți dai seama că sunt pozitive. E, Uh, perioada 2007-2012 și sunt multe lucruri, multe învățăminte pe care trebuie să le tragem, fiindcă pentru asta există Curtea de Conturi, să ne spună unde am greșit. Dar, da, sincer să vă spun, aș vrea ca lucrurile să fie prezentate altfel. Și vreau să spun foarte clar, fiindcă s-au, se scriu articole greșite tot timpul, tot timpul. Se vorbește despre miliarde de euro din banii comisiei uh, cheltuiți. Am uh, am înaintat doar uh, 40 de miliarde, nu 160, iar banii pe care îi cheltuim sunt bani uh, pe care i-ați aprobat cu toții, pentru bani pentru femei, cu um, îngrijire de sănătate, um, căzi de identitate, pen, uh, formare pentru tineri, locuri de muncă. Toate aceste proiecte sunt extrem de importante. Pentru asta cheltuim banii. Iar uh, iar uh, banii din uh, Task Force așteaptă cadrul financiar multianual, nu au fost încă cheltuiți. Deci Uh, principalul mesaj pe care l-aș transmite uh, curții de conturi este că, da, au, au dreptul să facă rapoarte critice și eu le voi susține totdeauna acest drept. Vă mulțumesc. Ifi. Mulțumesc, doamna Saifi. Merci, monsieur président. Euh, mulțumesc, domnule președinte, doamne înalt uh, reprezentant. Întrebarea mea se referă la raportul curții de conturi cu privire la Egipt. Ne-ați dat câteva informații acum Uh, Titlul, uh, titlurile principale au fost, uh, adică în ceea ce privește ceea ce a fost negativ a fost deja menționat, însă din păcate ceea ce s-a făcut pentru a se combate aceste probleme nu a fost prea eficace. Înțeleg foarte bine că există anumite chestiuni uh, care nu au fost reluate în răspunsuri, dar totuși există o lipsă de transparență, o lipsă de respectare a drepturilor omului și așa mai departe. Credeți că aceste remarci s-ar putea aplica și altor țări din regiunea respectivă și, în general, credeți că dacă se face mai mult, aduce mai mult? Sau acesta a fost, de fapt, argumentul principal al politicii noastre. Cum putem face mai multe pentru ca să fim și mai eficienți? În al doilea rând, ați vorbit de Consiliul care va avea loc pe 20 pe 30, se corectează vorbitoarea, pe 30 iunie cu statele din Golf. Poate că puteți să ne spuneți mai multe despre uh, agenda acestei întâlniri și despre prioritățile acestei întâlniri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Ashton, pentru prezența dumneavoastră. Există foarte multe priorități, dar vreau să vă pun o singură întrebare pe care eu o consider extrem de importantă pentru următoarele zile, în ceea ce privește stadiul procesului la tranziția democratică în Tunisia. Dumneavoastră știți că există un proiect de Constituție care este gata și acum acesta își va intra în procesul de dezvoltare propriu. În ceea ce privește societatea civilă, există o uh, mare speranță în legătură cu această Constituție, pentru că se schimbă relația dintre societatea civilă și administrație și considerăm că aceasta ar putea să fie totuși o mare schimbare pentru întreaga regiune eventual. Apoi, totuși, proiectul acesta constituțional este pe de o parte o, un punct de plecare foarte util, există însă totuși anumite chestiuni care nu pot fi acceptate cum a fost de asemenea semnalat acest fapt și de către societatea civilă. Și vreau să vă dau câteva exemple. De exemplu, libertatea de exprimare a mass media este limitată la dreptul terților și nu este ține cont de principiul de proporționalitate. De asemenea, există și o orientare obligatorie musulmană și uh, obligatorie și acest caracter e obligatoriu. De asemenea, există câteva lipsuri în ceea ce privește independența Consiliului Superior de Magistraturii și trebuie de asemenea să se verifice dacă nu se suprapun uh, câteva uh, funcții, uh, câteva din atribuțiile președintelui și ale premierului, iar în ceea ce privește revizuirea constituțională, de asemenea, există anumite probleme. Vreau să vă întreb dacă n-ar fi poate cazul în următoarele zile să încercăm să fim mai transparență în ceea ce privește presiunile pentru ca să se schimbe aceste probleme și să susținem societatea cu civilă. Și spun că este foarte important să facem acest lucru repede în următoarele zile pentru că se decide în următoarele săptămâni și dacă acționăm mai târziu e prea târziu. Mulțumesc! Eh. Mulțumesc foarte mult, doamnă înalt reprezentant, domnul Petering. Domnul președinte Brock eh, a vorbit despre condamnarea președintelui fundației Conrad Adenauer din Cairo. Și trebuie să spun că este extrem de absurd ceea ce se întâmplă în uh, Egipt și faptul că nu există acolo un stat de drept, astfel încât aș vrea să vă rog să vă uitați foarte atent la problemele de acolo. Guvernul spune că nu avem voie să influențăm în niciun fel uh, justiția, dar justiția ne roagă să existe să se facă acum, uh, dar justiția aplică însă arestul internațional, deci cei 43 de oameni care sunt uh, acum arestați nu pot să se miște deloc în, uh, în afara acestei țări și nu e vorba numai de reprezentanții Fundației Adenauer, ci și de cetățeni americani. În ceea ce privește doamna Al Albright, care este președinta um, Institutului pentru pentru drepturi civile din partea democraților și domnul McCain, care este reprezentantul de republicanilor pentru aceeași fundație, au uh, arătat deja că vor să se implice pentru că efectele ar fi extrem de negative pentru cei care au fost arestați. Am o rugăminte de aceea în final, dacă puteți să vă uitați uh, în ce măsură sunt adoptate legile pentru ONG-uri, nu numai în Egipt, ci și în Ecuador, unde există o lege nouă care, de fapt, limitează puternic capacitatea de acțiune a ONG-urilor, dar și în Rusia, unde organizațiile non-guvernamentale trebuie să se oblige să se angajeze să fie numite agenți străini dacă au contacte cu uh, ONG-uri care nu sunt din interiorul Rusiei, deci străine. Este o amenințare a societății civile și, după părerea mea, ar trebui să acționăm cât se poate de repede. Vă rog să faceți tot posibilul pentru ca să acționați cât mai repede și vă mulțumesc anticipat. Thank you. Um, high representative, I want Mulțumesc. Doream o clarificare cu privire la cei un milion, un miliard de euro pe care Curtea de Conturi a considerat că au fost despre care Curtea de Conturi a considerat că au fost cheltuiți în mod ineficient. Ați spus că am cheltuit doar 40 de milioane din toată această sumă. Nu cred că e corectă suma aceasta. Probabil vorbiți despre banii care urmează să fie cheltuiți, dar Curtea de Conturi vorbește despre o sumă cheltuită între 2007 și 2012, deci sunt un pic derutată. Cred că este foarte important să existe explicații și din partea dumneavoastră și din partea domnului comisar, comisar Füle, pentru că nu dorim să se discute despre aceste lucruri în presă atunci când e vorba despre noi. mai ales acum că este vreme de criză, nu dorim să se spună că cheltuim banii în mod ineficient și cred că este nevoie de răspunsuri serioase. Am citit una, din, una dintre declarațiile dumneavoastră pe care ați făcut-o pe 19 iunie după ce v-ați întâlnit cu ministrul de externe din Egipt. Am uh, dorit să văd ce aveți de spus acolo. Ați vorbit despre democrație, drepturile omului, transparență, condiționalități îmi cer scuze, niciuna dintre aceste cuvinte nu a apărut în, în declarația dumneavoastră. Cine este publicul pentru această declarație? Cine ar trebui să fie afectat? De ce nu au apărut aceste cuvinte în declarația dumneavoastră? Poporul Egiptului și guvernul Egiptului au nevoie să, să audă aceste cuvinte. Președintele întrerupe. Intervenție fără microfon. Thank you, Mr. Chair, and thank you, Lady Ashton. I would like... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, Lady Ashton. Ați discutat despre schimbările climatice și diplomația climatică în Consiliul pentru Afaceri Externe. Acest lucru are un impact semnificativ asupra mișcărilor migrației uh, de populație și s-a vorbit foarte puțin despre uh, refugiații în urma schimbărilor climatice. Nici măcar în presă nu am uh, avut uh, parte de vreo astfel de mențiune. În al doilea rând, uh, Pakistan, doresc să vorbesc despre Pakistan și Yemen. În aceste țări se folosesc drone și aceste acțiuni au dus la moartea mult, multor civili. Am avut o audiere în Parlament cu raportorul special de la ONU și este clar că trebuie să avem o poziție foarte puternică și să condamnăm această, uh, această politică a omorurilor extrajudiciare. Doresc să aflu dacă s-a discutat această problemă a dronelor sau dacă se află pe agenda polit- dialogului politic în ceea ce privește Pakistanul și dacă veți ridica această problemă. Cred că este absolut necesar să avem o politică și ca Uniunea Europeană să aibă o politică comună legată de încălcarea dreptului umanitar internațional. Mulțumesc. Madam Ashton, uh, as a co-president of the Doamna Ashton, ca copreședinte al Euronest, dați-mi voie să vă laud pentru că ați acordat prioritate parteneriatului estic și pentru Um, și trebuie să spun că aceasta este o perioadă uh, esențială pentru a discuta cu miniștrii de externe din parteneriatul estic. Este foarte important și ați menționat și dumneavoastră că trebuie să fie creat acest sentiment al proprietății pentru ca partenerii noștri să nu considere că le impunem anumite valori. Și este foarte important acest lucru. Ce mă îngrijorează în momentul de față este că nu acordăm multă atenție conflictelor înghețate din Transnistria, Oseția de Sud și așa mai departe. Că în Nagorno-Karabakh am primit semnale îngrijorătoare din aceste părți în ultima vreme. După părerea mea, trebuie să acordăm mai multă atenție acestor regiuni, pentru că sunt teritorii europene, sunt chiar la granița noastră de est. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă Ashton. Ne bucurăm să vă vedem la AFET. Ați vorbit despre dialogul Belgrad-Priștina, ați uh, spus că negocierile au avut succes între cei doi prim-ministri. Cred că și dumneavoastră trebuie să fiți laudată pentru rolul pe care l-ați avut în acest proces, de la început până acum. Uite că am avut rezultate și dacă ceva se întâmplă pentru a stopa răul care are loc, acest lucru ar fi în beneficiul ambilor uh, parteneri, dar și al nostru. Mă întreb dacă uh, vă gândiți ce se va întâmpla după încheierea acestui proces, pentru că vorbim despre normalizarea relațiilor între acești doi parteneri. Dacă doriți să continuați dialogul pentru a aduce o soluție finală a problemei Kosovo. A doua problemă este Albania. Au avut loc alegeri parlamentare duminica trecută la Tirana și a fost un test politic de maturitate a poporului albanez și a elitelor politice din această țară. Se pare că testul s-a desfășurat cu succes. Primii pași pe care i-au luat uh, principalii lideri politici uh, sunt înspre, în direcția progresului. Cred că ar trebui să-i ajutăm să meargă mai departe și, uite, avem încă o țară stabilizată în Balcani. Благодаря, господин председател. Уважаема Mulțumesc, domnule președinte. Lady Ashton, Aș dori să pun o întrebare legată de Turcia. Consider că trebuie să susținem Turcia în drumul său european. Întrebarea mea se leagă însă de drepturile omului în această țară și relația între Bulgaria și Turcia. Este vorba despre drepturile de proprietate ale persoanelor care au uh, plecat în Bulgaria ca refugiați. În 2008, Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe această temă. Considerați că trebuie să depunem eforturi suplimentare. Apoi, strategia cu privire la Marea Neagră. Această strategie trebuie să fie definită mai clar. Vorbim despre felul în care este folosită marea, despre evoluțiile care au loc, mai ales în ceea ce privește resursele energetice și cred că nu trebuie să întârziem prea mult cu negocierile. Mulțumesc! Thank you, uh, very much, Madam, uh... Mulțumesc foarte mult! Ați întrebat despre transparență și drepturile omului și alte teme despre care a fost vorba în raport și dacă se aplică și altor țări în con contextul more for more. Pentru aceste țări aflate în tranziție există câteva probleme semnificative în respectarea drepturilor omului și transparența. Rapoartele care urmează să fie publicate se referă la o perioadă dinaintea schimbărilor dramatice la care am fost martori. Cred că trebuie să ne gândim și la regimurile care încearcă să facă eforturi în domeniul drepturilor omului și trebuie să ne gândim și la o lume în care regimurile care nu respectă drepturile omului sunt demise. Există perioade și perioade, am fost martor cu toții la turbulențe. Când am fost în Tunisia, am fost uh, prima persoană care a trecut pragul organizațiilor pentru drepturile omului și m-am întâlnit cu reprezentanții acestora. Și pentru prima dată ei au avut ocazia să se cunoască între ei. Deci am, am deschis calea uh, respectării drepturilor omului în aceste țări. Orice persoană care crede că aceste turbulențe se vor transforma în, uh, într-un proces democratic foarte facil într-o perioadă scurtă de timp, trebuie să privească înapoi în istorie ca să știe că lucrurile nu se întâmplă așa. Procesul democratic și procesul de tranziție spre democrație este un lucru foarte dificil și uh, care durează. Uh, deci, aceste probleme cu respectarea drepturilor omului uh, vor continua să ne atragă atenția. Întâlnirea GCC din acest weekend uh, a avut loc ca de obicei și am discutat legăturile bilaterale, adică domeniul economic, dezvoltare, finalizarea unui eventual acord comercial apoi cooperarea bilaterală cu privire la vize, lucru în care Parlamentul a fost foarte activ și, de asemenea, uh, vorbim și despre problemele uh, regionale, domenii pe care le-am discutat deja azi dimineață, deci cu siguranță vor fi prioritare pentru noi. Și vom vorbi cu siguranță și despre drepturile omului, o problemă de foarte mare interes pentru noi. Domnul Lambriniț este la Bahrein acum. În ceea ce privește Știți că este vorba despre majoritatea de două treimi, uh, lucru care va deveni realitate curând. Uh, am uh, discutat în Tunisia și cele mai importante probleme pe care doream să le discutăm. Eu eram încă la Consiliul de Afaceri Generale Uh, dar știu însă că domnul președinte Barroso și domnul Van Rompuy au transmis un mesaj foarte puternic în acest sens. Domnul Pöttering, ONG-urile sunt foarte importante, sunt de acord cu dumneavoastră. Am inițiat chiar un grup de dialog în acest sens, pentru că aceste probleme nu se limitează la o singură țară sau la o singură regiune. Vedem din ce în ce mai des că uh, există neînțelegeri cu privire la aceste ONG-uri. Încerc însă să reunesc diferitele păreri pentru a iniția un dialog, pentru a vedea cum putem să susținem ONG-urile. În anumite țări este mai bine să avem Uh, o mai mare solidaritate între ONG-uri și în alte țări este bine să vedem care este valoarea aporturilor, aportului ONG-urilor venite din afară, care nu este înțeles foarte bine întotdeauna. În alte țări există o tentativă de a uh, stopa acțiunea ONG-urilor. Am încercat, deci, să, să ajung la un consens, să le fac să ajungă la un consens și să vedem cum putem să îi susținem noi ca Uniunea Europeană pentru ca ei să aibă o acțiune coerentă, pentru că dacă nu sunt solidare, vor, uh, vor fi înlăturate una câte una. Doamna Șache, ați avut dreptate, dar probabil nu m-am exprimat eu destul de clar. Raportul media se referă la un miliard de euro. Și da, Curtea de Conturi s-a referit la sume cheltuite înainte. Curtea de Conturi trebuie să analizeze ce am făcut noi, cum am cheltuit banii în această perioadă, în care eu am fost în funcție și în care nu am fost în funcție, să vedem cum ne-am folosit resursele și cât de transparent a fost întregul proces. Acest proces e foarte important pentru mine, pentru că ne ajută să ne îmbunătățim activitatea. Ce doream eu să exprim acolo este că observațiile legate de ra- raport sunt și ele foarte importante și cred că unele, dacă nu chiar toate, trebuiau să fie reflectate în raportul legat de țara respectivă. Cred că modul în care uh, lucrurile au fost exprimate în tragic, e foarte important. Este foarte important să avem răspunsuri precaute, mai ales la întrebări atât de importante cum este aceasta. Pentru că astfel putem să hotărâm cum ne folosim resursele într-un mod cât mai bun. Există diferite păreri despre felul în care trebuie să cheltuie banii. Unor oameni le place un buget mai mare, altora uh, le place un buget mai strâmt. Alte persoane consideră că trebuie folosite alte resursă pentru construirea de capacități. E, după părerea mea, ar trebui să avem o dezbatere aici, dar să fim rezonabili și nu să urlăm prin ziare. În al doilea rând, există păreri diferite cu privire la acțiunea pe care o avem în diferite țări. Situațiile sunt diferite de la o țară la alta și foarte dificile uneori. Uh, pe mine mă interesează stabilitatea, susținerea poporului respectiv și uh, ajutorul pentru dezvoltare. Există o expresie pe care a inventat-o domnul Füle. Uh, uneori situația este interpretată în mod greșit. Nu putem să zicem că nu ajutăm organizațiile din societatea civilă numai pentru că guvernul nu se comportă așa cum trebuie. Ce am spus eu este că vom sprijini guvernul într-o măsură mai mare dacă uh, acesta ia măsuri corecte. Astfel do- dorim să-i stimulăm asigurându-ne uh, că asigurându-ne că ei vor primi mai mult sprijin dacă iau măsurile corecte. Dar eu nu pot să-i spun, să spun unei organizații că îi voi, îi voi retrage fondurile dacă guvernul din țara respectivă nu se comportă așa cum trebuie. Pentru mine e foarte important acest lucru și presa poate să zică ce vrea. Am zis înainte că uh, nu s-a fost reflectat foarte clar acest uh, raport pe care eu îl susțin foarte mult. V-ați legat doar de câteva dintre cele câteva sute de declarații pe care le-am făcut anul acesta. Dacă vă mai arăt încă 50, probabil nu o să vă placă. Nu pot să izolezi o singură declarație și să spui că nu am fost uh, cinstită față de Egipt în întâlnirea mea cu Morsi. Nu funcționează lucrurile așa. Îmi susțin declarațiile pe care le-am făcut, nu uh, doar cele uh, publice în fața presei, dar și în ședințele pe care le am în fiecare zi și cele pe care le am uh, în spatele ușilor închise. Sunt dedicată respectării drepturilor omului în toate țările, inclusiv în Egipt. Faptul că nu am adăugat acești termeni la una dintre declarații nu înseamnă că sunt mai puțin devotată. În ceea ce privește refugiații, în urma schimbărilor climatice. Aveți dreptate că nu a existat nicio discuție reală pe această temă. Mă gândesc acum la o discuție pe care am avut-o cu privire la impactul inundațiilor și uh, foametei. Îmi amintesc de, de inundațiile din Pakistan de acum 2 ani. Voiam să vedem cum au fost afectate sat, sta, satele din Pakistan în urma acestor inundații. A fost evident că schimbările climatice au afectat uh, uh, felul în care uh, au fost afectate aceste sate de vreme. Satele nu mai puteau să se apere în același fel în fața intemperiilor. Cred că este foarte important ca circulația, mișcările de populație și migrația sunt o consecință a schimbărilor climatice, um, mai ales că oamenii sunt afectați de inundații sau că recoltele lor sunt, uh, sunt afectate încercăm să vedem care sunt rezultatele schimbărilor climatice la nivel de populație. Nu este un subiect uitat, este unul însă foarte amplu pe care trebuie să-l analizăm. În ceea ce privește dronele, voi verifica, dar nu cred că a existat o discuție la care, în urma căreia să ajungem la o poziție comună în Consiliu. S-a discutat însă despre Pakistan, care este o țară care are o poziție foarte clară și uh, pe care o exprimă în, în discuțiile cu noi și în alte contexte. Cu privire la parteneriatul estic, în aceste regiuni, Transnistria, Osetia de Sud, Nagorno-Karabakh, este foarte important să ne concentrăm pe aceste regiuni. Avem un reprezentant special care se ocupă de aceste probleme, mai ales în Georgia și în Nagorno-Karabakh, între Armenia și Azerbaijan. Nivelul nostru de îngrijorare este foarte. fluctuează foarte mult. Suntem îngrijorați cu privire la la problemele de la graniță și din aceste uh, regiuni uh, separatiste. Încercăm să ajutăm aceste, uh, această, uh, reprezentanții din această regiune să ajungă la o soluție durabilă. Sper că noua stabilitate din Moldova va ajuta situația din Transnistria și încercăm să avem un rol foarte mare în, în stabilizarea acestei zone. Vă mulțumesc de asemenea pentru complimentele legate de relația Serbia-Kosovo. Cu siguranță este nevoie să facem progrese și mai mari. Rezultatele, probabil, rezultatele finale vor fi atinse după ce îmi voi fi terminat eu mandatul, dar este foarte important să încurajăm continuarea dialogului. Vom continua să punem în aplicare măsurile adoptate deja, dar nu au fost adoptate toate, au abordate toate problemele existente. Mă bucură rezultatele de la Tirana și se pare că se prefigurează deja un câștigător Uh, când am fost în Albania m-am uh, întâlnit și cu uh, câștigătorul de acum și cu reprezentantul guvernului care este încă în oficiu. Doamna Lucenco, m-ați întrebat de Turcia și de și de Bulgaria și despre strategia cu privire la Marea Neagră. Urmează o reuniune cu privire la Marea Neagră și am spus foarte clar că resursele energetice sunt o parte foarte importantă a discuțiilor. Discuțion. Mulțumesc foarte mult, doamnă înalt reprezentant, pentru această discuție care a fost extrem de fructuoasă și care însă arată că totuși rămâne de continuat o astfel de discuție între noi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Ashton, pentru că ați avut timpul să veniți la noi. So.